Președintele Consiliului am semnat două acte aprobate în cadrul procedurii administrative ordinare, conform articolului 78 din regulamentul de procedură. Titlurile acestor